przewodniczący! Koleżanki i koledzy. Stimați colegi, aș vrea să vă rog să luați loc. Când Where is the first? Ah, Okay. Otwieram posiedzenie. Otwieram posiedzenie. Mulțumesc. Deschidem așadar sesiunea plenară care a fost suspendată pe 7 aprilie 2010. Vă rog să luați loc în aulă. Am început acum sesiunea noastră plenară, acum câteva secunde. Doamnelor și domnilor, procesul verbal al reuniunii din 7 aprilie a fost deja repartizat. Aveți comentarii, văd că nimeni nu dorește să facă niciun comentariu și declar de aceea adoptat procesul verbal al acestei sesiuni. Iar acum, declarația scrisă 70 și din 2009 din partea doamnei Iaroca, doamna Geringe de Ödenberg, în legătură cu lupta împotriva cancerului de sân a fost semnată de către jumătate din deputații din Parlamentul European, deci în vigoarea articolului 123 această declarație va fi acum analizată și protocolul, procesul verbal, va fi apoi anexat uh, procesului verbal al reuniunii noastre. Doamna Lin, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Având în vedere declarația 71 în legătură cu cancerul de sân, știți că aceasta este cauză, o cauză frecventă a morții de moarte în uh, rândul femeilor între 35 și 59